cere și face necesar ca noi să ținem seama de aceste aspecte ale celor trei uh, rapoarte. Vă mulțumesc, domnule coleg Schulz. Acum, pentru un uh, minut, domnul Earl of Dartmouth. Domnule președinte,